parlamentare din 2019. Aceste date au fost publicate pe site-ul plenarei. Termenul pentru prezentarea de amendamente este stabilit uh, astăzi la 7 uh, seara și votul va avea loc miercuri 18 aprilie la 12. Datele sunt următoarele. Între 14 și 17 ianuarie. 30 și 31 ianuarie, între 11 și 14 februarie, între 11 și 14 martie, între 25 și 28 martie, între 3 și 4 aprilie, între 15 și 18 aprilie, între 1 și 4 iulie, de pe 15 până pe 18 iulie, între 16 și 19 septembrie, 9 și 10 octombrie, între 21 și 24 octombrie, 13 și 14 noiembrie, 20, de pe 25 pe 28 noiembrie și de pe 16 pe 19 decembrie 2019. Acum, divers, mai multe comisii au